Elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Protocolul Procesul verbal al sesiunii de ieri este disponibil. Aș vrea să știu dacă există întrebări cu privire la acest proces verbal. Dacă nu există obiecții, îl considerăm adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la dezbatere referitoare la încălcarea drepturilor omului a democrației și a statului de drept. Începem cu discuția referitoare la Djibouti și domnul Teno care două minute cuvântul. Stimate domnule președinte, în calitate de membru al Parlamentului care am vizitat cu adevărat Djibouti, um, aș uh, fi foarte atent la recomandările pe care le facem atunci când uh, ne axăm mai mult pe gastronomia locală decât pe ceea ce se întâmplă acolo sistemul autoritar din Djibouti uh, continuă să elimine libertatea uh, de exprimare, să reprime societatea civilă. În calitate de raportor pentru Cornul Africii, am fost întotdeauna de părere că drumul către prosperitate trebuie să fie însoțit de consolidarea unor instituții cu adevărat democratice și de o respectare completă a autorităților uh, față de statul de drept. Suntem foarte îngrijorați de acuzațiile privind frauda eh, înregistrată în ultimele alegeri și, de asemenea, despre represiunea împotriva a 60 eh, de prizonieri politici. Misiunea de observare a alegerilor din uh, Djibouti a considerat totuși că uh, o parte din această misiune a considerat totuși că alegerile au fost transparente și că a fost pentru prima dată când s-a um, manifestat un sistem pluripartit. Însă um, autoritățile din Djibouti trebuie să se angajeze să continue aceste reforme și să aducă o schimbare uh, veritabilă. Uniunea Europeană este unul din uh, principalii susținători ai Djiboutiului, a furnizat uh, fonduri importante um, de asemenea prin intermediul um, misiunilor uh, Atalanta, misiunilor de mm, apărare și politică externă. Însă, acest sprijin trebuie să fie însoțit și de presiuni diplomatice în favoarea eliberării prizonierilor politici și în favoarea unui angajament pe calea democrației. Ca și vecinul său Somalia, Djibouti s-a uh, uh, dovedit a fi mai uh, stabil decât uh, statul omolog colonizator Italia. Cred că trebuie să facem tot ce este posibil pentru a ajuta țările din regiune să se înscrie pe acest drum durabil al democrației. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Kilnil, să nu minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. La Djibouti, orice contestație eh, socială este criminalizată și pedepsită ca atare. violarea femeilor, eh, acte comise de armată, rămâne un subiect tabu. Nici Ministerul pentru Promovarea Femei, nici partidele politice, nici apărătorii drepturilor omului care sunt eh, hărțuiți nu reușesc să rezolve această problemă. La Djibouti, violul este folosit ca o armă de război pentru a distruge identitatea comunității părților, niciodată menționate în acordurile de pace din 94 și 2001, pentru că doar bărbați au fost la masa de negociere, aceste violențe sexuale rămân ascunse și împiedică orice posibilitate de reconciliere națională. Rezoluția votată de Consiliul de Securitate săptămâna trecută și adoptată de Parlament invită ă, statele să înscrie crimele sexuale în legislația lor pentru ca aceste acte să poată fi judecate. Dar impunitatea rămâne Uh, norma la Djibouti. Acțiunile care trebuie făcute sunt cunoscute, dar nu există voință politică. Femeile, în ciuda represiunii și rușinii, au curajul să facă plângeri, din păcate adesea degeaba, pentru că uh, de cele mai multe ori este vorba de soldați și uh, procesele sunt clasate. Ele așteaptă un sprijin din partea noastră pentru a le ajuta la condamnarea autorilor acestor crime. Nimic nu e mai grav pentru aceste femei decât lipsa accesului la justiție

A Mulțumesc. Următorul orator, doamna Vergia. Nu, îmi cer scuze, se corectează președintele. Domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Djibouti este una cu adevărat tensionată. Dacă este să ne gândim în ce măsură putem influența conul Africii pentru a schimba lucrurile, trebuie să ne gândim care sunt atribuțiile noastre de bază, astfel încât să transmitem democrația, drepturile omului, libertatea de expresie în lume. Aceste valori pe care este bazată Uniunea Europeană. Valori importante pentru statele membre europene. Trebuie să transmitem aceste valori și altor țări și este cât se poate declara atunci când privim situația din Djibouti cu privire la democratizare și alegerile parlamentare din februarie, că au existat multe probleme. Au existat probleme cu privire la drepturile fundamentale, drepturile femeilor, care sunt încălcate foarte frecvent și, după cum am observat, există și uh, violuri în masă care au avut loc. Trebuie să încercăm să abordăm toate aceste aspecte cu rapiditate. Este o situație provocatoare, pentru că în multe țări oamenii au de suferit. Cultura uh, islamică prevalează, drepturile femeilor nu sunt privite cu aceeași ochi ca în întreaga lume. Iar pentru mine este important ca Uniunea Europeană să acționeze pe această direcție. Noi trebuie să începem de la rădăcină, să vedem care sunt realitățile, să oferim educație și formare și pas cu pas să aducem schimbarea în aceste zone. Acum trebuie să creăm multă presiune, presiune politică, astfel încât să obținem uh, controlul asupra situației și situația drepturilor omului să se îmbunătățească. De asemenea, uh, drepturile femeilor nu trebuie să mai fie reprimate. Este nevoie de o acțiune democratică coerentă. Dacă trimitem bani sau scriem rezoluții, acest lucru nu este suficient, nu ajută. Noi trebuie să elaborăm programe pentru societatea civilă, programe de educație care să-i facă să schimbe mentalitatea astfel încât să înțeleagă ce înseamnă drepturile fundamentale, ce înseamnă democrația și nu să acționăm uh, cum facem de obicei doar negociind. Sunt lucruri pe care ei nu vor să le accepte. Mulțumesc! Și acum urmează doamna Vergia, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să salut uh, faptul că mm, situația drepturilor omului din Djibouti face, în sfârșit, obiectul unei rezoluții din partea Parlamentului European. Este un stat care mm, și-a câștigat uh, independența și care a avut de atunci o situație catastrofică și a trebuit să se afle în vizorul nostru. Uh, pentru Europa acesta este un teritoriu strategic uh, care are trei baze militare, o bază americană, o bază japoneză și, bineînțeles, o bază franceză, fostă putere colonială, fără a mai vorbi și despre uh, celelalte interese reprezentate acolo. În rezoluția pe care am depus-o se vorbește despre bazele militare care aduc uh, o creștere economică pentru această țară. Și când am văzut acest lucru, am fost foarte surprinsă pentru că bogățiile despre care se vorbește acolo nu servesc în niciun fel uh, populației. 42% din populație trăiește într-o sărăcie extremă. Rata de analfabetism este dramatică și afectează mai ales femeile. Bietele femei gibutiene care uh, sunt supuse mutilărilor genitale în masă. Uh, Uh, conform uh, ONG-urilor, 98% din uh, tinerele fete sunt excizate. Foarte multe sunt supuse violurilor din partea forțelor armate. Mm, șomajul este endemic, mai ales afectându-i pe tineri tineri și tinere femei care se află la originea mișcărilor de contestație care afectează această țară. Alegerile recente au reprezentat un rază de speranță, mai ales pentru că uh, partidele politice au putut participa pentru prima dată de la independență. Observatorii la fața locului uh, nu au văzut nimic uh, clar în ceea ce privește fraudele electorale și totuși avem dubii pentru că rezultatele electorale nu sunt cunoscute în mod complet de la alegeri, opozanții sunt tratați cu violență. Un tânăr de 24 de ani a decedat după ce a fost torturat o noapte întreagă de către poliție. Putem să vorbim și despre mm, un alt mm, tânăr care a fost mm, închis fără niciun motiv și despre liderul opoziției care, uh, căruia e frică să se întoarcă în țara sa și să lupte pentru democrație. Ca urmare, trebuie să-i ajutăm pe gibuțieni să obțină o soluție pacifică, să pună capăt represiunii și um, închisorii abuzive a prizonierilor politici. Mulțumesc. Are cuvântul doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că fiecare vede Djibouti așa cum își dorește să o facă. Mă refer la bucătăria franțuzească eh, menționată de domnul Tanoc. Eh, conform FAO, organismul ONU pentru ajutor alimentar, 180.000 de mii de persoane din Djibouti au nevoie de ajutor alimentar în prezent pe care nu-l poate uh, oferi uh, minunata bucătărie franceză din Djibouti. Din punct de vedere al libertății presei, eh, Djibouti uh, ocupă locul 160 din 179, conform Reporterii Fără Frontiere. Este clar, eh, Djibouti și Cornul Africii în general sunt mize strategice pentru stabilitatea întregii regiuni africane și pentru securitatea noastră în general. Sigur, nu trebuie să facem concesiuni de nescuza din punct de vedere al democrației și drepturilor, drepturilor omului. Djibouti nu este nici singura țară, nici în cea mai proastă situație din cornul Africii, dar este anormal că din alegerile din februarie anul acesta am solicitat uh, situație de urgență în Djibouti pentru că avem îndoiele, așa cum spune domnul Vergia, în ceea ce privește uh, legitimitatea acestor alegeri care au fost pacifiste. Lucru deja destul de important, dar poate că nu au fost așa cum trebuie. Din februarie 2013 încercăm să promovăm acest lucru și repercursiunile cresc și uh, ONG-urile Activiștii din domeniul drepturilor omului menționează peste o mie de prizonieri politici și aș vrea să cred cuvintele președintelui din Djibouti. Pe 27 iunie s-a referit la un dialog cu opoziția, opoziția care în prezent este reprimată. Bun, să-l credem pe cuvânt, dar să ne credem și pe noi pe cuvânt și să uh, urmărim cu adevărat situația în Djibouti și să vedem dacă, să spunem, peste 3 sau 6 luni uh, putem să vorbim de un succes în Djibouti din din punct de vedere al relațiilor internaționale la un nivel mai ridicat în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Mulțumesc foarte mult! Acum vorbitorii în numele grupurilor vor avea cuvântul. Începem cu domnul Peter Stasny în numele PPE. Vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut pașii care au fost făcuți până acum, și anume posibilitatea opoziției de a obține locuri la alegerile parlamentare partidele politice și populația din Djibouti au dat dovadă de angajament față de viitorul țării, participând la alegerile respective. Cu toate acestea, sunt îngrijorat în ceea ce privește situația actuală din Djibouti, care este un actor cheie în combaterea terorismului și a pirateriei din regiune. Mă opun cu putere represiunii opoziției politice și solicit uh, eliberarea imediată a tuturor deținuților politici. De asemenea, condamnă puternic violența sexuală utilizată împotriva femeilor. Guvernul trebuie să prevină astfel de acte deplorabile și să îi pedepsească pe infractori. Djibouti trebuie să dea dovadă de angajament față de principiile democratice și uh, să respecte drepturile omului și să își îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc!

Domnul Cernetski, un minut. W sprawie Djibouti nie jesteśmy sami. Domnule președinte, nu numai noi ne-am pronunțat asupra situației din Djibouti. Poziția unanimă față de Djibouti este una foarte clară. Uh, și situația din această țară ne-a atras tuturor uh, atenția. Am acordat unor reprezentanți uh, din regiune premiul Zaharov acum câțiva ani și se spune că revoluțiile de obicei izbucnesc atunci când situațiile se îmbunătățesc. Ei bine, în Djibouti chiar uh, situația s-a îmbunătățit și acțiunile păreau angajate în direcția cea bună și totuși mai rămân lucruri de făcut Trebuie eliminată violența împotriva protestatarilor și mai ales împotriva femeilor. Sigur că trebuie să condamnăm aceste acte, fără nicio îndoială, dar trebuie să remarcăm și schimbările pozitive care au avut loc. Cred că această rezoluție trebuie să arate autorităților din această țară că noi susținem democrația. Mulțumesc. Are cuvântul acum în numele FD domnul Pașca. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, orice proces de tranziție de la un sistem condus de un partid politic către o democrație pluralistă este însoțit de probleme. Lucru dovedit și în cazul Djibouti. Structurile administrative, care deocamdată se bazează pe un sistem unipartinic, uh, nu pot să dea uh, loc liber alegerilor democratice făcute de cetățeni. Poziția Djibouti este una strategică în cornul Africii și de aceea trebuie să exercităm presiuni astfel încât structurile politice să se păstreze pe calea cea bună către o democrație pluralistă. Persecutarea opoziției și a membrilor societății civile trebuie să înceteze. Persecutarea jurnaliștilor trebuie de asemenea să înceteze. Statul de drept trebuie să fie instaurat în Djibouti și trebuie să încercăm un proces de mediere eficient între guvern și opoziție în vederea stabilirii unor relații de calitate care să promoveze toleranța și respectul reciproc țara depinde de finanțele care vin din partea SUA, Japoniei și a Uniunii Europene și dacă ne coordonăm eforturile vom reuși. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Obermeier, neafiliat. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Drumul către, de la o colonie către un stat democratic este cu siguranță foarte dificil, însă nu justifică încălcarea drepturilor omului pe bandă rulantă, așa cum se întâmplă în acest moment și cum se întâmplă de multă vreme. Arestările în masă ale reprezentanților opoziției, reprimarea manifestanților cu violență și oprimarea femeilor, toate acestea nu sunt acceptabile. Uniunea Europeană investește 40 de milioane de euro în instalații de apă, de irigare. Însă, trebuie să ne gândim uh, că aici este vorba despre o țară care joacă un rol strategic în combaterea terorismului și a pirateriei. Și, de asemenea, siguranța pentru uh, rutele uh, comerciale este importantă. Dar aceasta nu poate să fie folosită ca scuză pentru a călca în picioare valorile democratice. Așadar, guvernul din Djibouti trebuie să fie, să, acestea trebuie să îi se solicite să elibereze încurajeze deținuții politice să publice într-un final rezultatele votului și să respecte toate valorile democratice. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Și acum domnule Isaia. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Situația democrației din această țară este deosebit de negativă, nu există mass media independentă, um, Libertatea de exprimare se află în mod constant sub presiune, liderii politici, liderii opoziției sunt constant în pericolul de a fi trimiși în uh, închisoare. În urma alegerilor parlamentare din februarie au avut loc arestări în masă. Cel puțin 90 de persoane au ajuns în închisoare. Djibouti beneficiază de ajutor pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene, ajutor care se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro. Uniunea Europeană, ca și în cazul altor țări pe care le finanțează, trebuie să se asigure că banii pe care îi furnizează merg către îmbunătățirea democrației. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Mirski. Un minut. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția referitoare la situația din Djibouti este un uh, rezultat al eforturilor făcute de colegii din Parlamentul European. Evident că în Djibouti în prezent nu avem democrație. Președintele este practic un dictator. Țara depinde de sprijin extern în proporție de 87%. În același timp, nivelul infracțiunilor și al corupției este foarte ridicat în Djibouti și vreau să fac apel la Parlamentul European nu doar să recomandăm acțiuni, ci să folosim toate metodele pe care le avem la dispoziție, inclusiv cele financiare, pentru a schimba situația cea tragică din Djibouti, chiar astăzi. Mulțumesc pentru această intervenție. Acum domnul Lise, cu un minut. Bardzo, panie Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Am putea să lăudăm uh, Djibouti pentru ajutorul oferit în lupta împotriva pirateriei și, de asemenea, pentru că ne-a acceptat uh, trupele, trupele franceze, uh, japoneze sau uh, pe cele americane pe teritoriul său sau pentru participarea la procesul de stabilizare al cornului Africii. De asemenea, putem să-i lăudăm pentru încercările de a introduce democrația. Însă, în același timp, putem să, trebuie să spunem cât se poate de clar că ceea ce s-a întâmplat după alegeri, toate arestările, atacurile împotriva jurnaliștilor, ai membrilor opoziției, ai reprezentanților ONG-urilor, ai liderilor ONG-urilor, toate acestea ar trebui să fie condamnate cu cuvinte cât se poate de severe, iar Uniunea Europeană trebuie să se exprime cu cât se poate de clar și răspicat pe această temă. Trebuie să vorbim cu un alt reprezentant pentru a transmite un mesaj clar acestei țări, să înțeleagă că nu există un acord din partea noastră pentru astfel de practici și că ne așteptăm din partea președintelui țării, în primul rând pentru că el are puterea de plină în țară, deci ne așteptăm să restabilească democrația. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum domnul Kelly. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportorul a făcut un rezumat foarte bun uh, al situației din țară, o prezentare corectă și adecvată. Cred că trebuie însă să întrebăm pe cetățenii europeni unde se află Djibouti și mă tem că ne vor răspunde că n-au nicio idee. Este o situație uh, ciudată pentru că Djibouti este o țară importantă uh, în plan mondial. Și de asemenea, ceea ce trebuie să constatăm uh, sunt și progresele semnificative care s-au realizat de la câștigarea independenței, mai ales prin intermediul alegerilor din februarie, așa cum s-a spus deja. Totuși, cu toate acestea, există în continuare probleme legate de respectarea drepturilor omului și cred că trebuie să exercităm o presiune mai mare, mai ales în cazul uh, violențelor înregistrate împotriva femeilor și împotriva prizonierilor politici. Mulțumesc, uh, domnul Tarabella. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, este esențial ca autoritățile din Djibouti să facă tot ce trebuie pentru a înceta cu aceste încălcări ale drepturilor omului și pentru a garanta libertățile civile, politice și ale presei. De la alegerile din 22 februarie anul acesta, uh, manifestațiile împotriva uh, neregulilor de la alegeri au fost reprimate, există atacuri împotriva uh, opoziției care trebuie să înceteze, trebuie să fie eliberați ținuții politici, trebuie să se oprească cu excizarea și violarea femeilor. Este imposibil pentru jurnaliștii străini să ajungă în Djibouti pentru a obține informații corecte în ceea ce privește situația la fața locului, ceea ce ne arată că uh, libertatea presei practic nu există și că rezultatele alegerilor uh, nu sunt încă publicate în mod transparent, ceea ce ar trebui să se întâmple. Mulțumim pentru această interzecție. Doamna Corhol acum. Arvoisa puhemies, Djibouti on ollut avainroolissa taistelussa. Mulțumesc, domnule președinte. Djibouti a jucat un rol cheie în lupta împotriva pirateriei și a terorismului în uh, regiunea Cornului Africii. Din, in, din, uh, de la declararea independenței este prima dată când țara obține, când opoziția obține locuri uh, în Parlament. Însă acum țara este într-o criză politică profundă. Tot mai mulți uh, deținuți politici există, iar situația acestora este foarte grea. De asemenea, nu se primesc informații credibile cu privire la ceea ce se întâmplă în țară. Națiunile Unite au uh, menționat că 180.000 de persoane uh, necesită ajutor alimentar și de asemenea că violența împotriva femeilor apare sub diverse forme. Violuri, mutilare genitală, hărțuire sexuală toate acestea uh, au, vor influența pe termen lung bunăstarea femeilor și, de asemenea, societatea în general. Djibouti a semnat un acord și și-a luat angajamente uh, referitoare la respectarea drepturilor omului și a valorilor democratice, precum și a statului de drept. Președintele, mulțumesc. Domnul Han, din partea Comisiei. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Djibouti este un parlament important al Parlamentului European și ajută la stabilitate în regiunea volatilă a Cornului Africii. Implicarea constructivă a Djibouti în comunitatea internațională pentru combaterea pirateriei în Oceanul Indian de Vest este foarte apreciată. Există două misiuni UE CCTB în Djibouti, UNAFOR Atalanta și uh, JP Nestor. Uniunea Europeană este un partener cheie al Djibouti, sprijinim dezvoltarea țării în domeniul apei și energiei și, de asemenea, ajutăm în domeniul guvernanței ajutăm abordarea precaută, dar fermă a Djiboutiului către reforme administrative, lucru care s-a întâmplat și înainte de alegerile din februarie 2013. Am primit uh, ca un semn al maturității politice și ca evoluției a spațiului politic atunci când opoziția s-a hotărât să participe la alegerile generale. Am uh, salutat de asemenea modul global pacifist în care s-au derulat alegerile. Înaltul reprezentant, doamna vicepreședintă a fost preocupată de lipsa de transparență și de întârzierile destul de grave la publicarea rezultatelor voturilor și de uh, închiderea membrilor opoziției. Consideră că este important ca în Djibouti să se înregistreze progrese ulterioare către democrație și către permiterea uh, părerilor uh, divergente pentru a ajunge la stabilitate. De Djibouti și-a declarat atașamentul la principiile democratice, la drepturile și libertățile care se regăsesc în instrumentele naționale, regionale și internaționale referitoare la drepturile omului și la alegeri libere. De aceea, acum, după vot, guvernul și reprezentanții opoziției au anunțat că au început un dialog și sperăm că lucrurile se vor așeza din nou pe calea cea bună vicepreședinta înalt reprezentant a um, solicitat guvernului și forțelor opoziției să uh, dea um, un mai mare avantaj dialogului și nu confruntării, pentru că dialogul între toate părțile, inclusiv reprezentanții societății civile, este calea de urmat. După o perioadă de tensiune, iată a sosit momentul să depășim, să se depășească cele întâmplate și să lucrăm împreună către un consens spre viitor. Oamenii din Djibouti au nevoie de pace, de stabilitate, dar acest lucru trebuie să se întâmple în cadrul ordinii de drept, a bunei guvernanțe și cu respectarea drepturilor omului. UE este gata să sprijine acest proces și să lucreze cu toți cei din Djibouti pentru a ajunge la promovarea democrației și a dezvoltării durabile și echitabile. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule comisar. Avem șase moțiuni de rezoluție. De aceea încheiem dezbaterea și votul va dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă